democratice în Venezuela. Supun la vot amendamentul 5, vot cu apel nominal, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. And it is rejected. Se respinge. Amendamentul 6, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. And it is rejected. Se respinge. We move to paragraph the origin... Trecem la alinatul 5, textul original, două părți. Prima parte votăm prin ridicare de mâini cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 7, vot cu apel nominal, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. And it is rejected. Se respinge. Amendment 1. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis.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 Amendamentul 2, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 4, vot cu apel nominal, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. Rejected se respinge. Recital C. Considerentul C, textul original, ridicați mâinile cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Recital D. Considerentul D, textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Considerentul J, votul, uh, textul original, uh, cine pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul K, textul original pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm rezoluția astfel amendată, vot cu apel nominal, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. Rezoluția este adoptată. Intervenție de procedură? Doamnă președinte, la ultima ședință, serviciile Parlamentului au uh, refuzat să uh, permită declarații, explicații de vot privind rezoluția de urgență. Nu mi se pare acceptabil ca pe un astfel de vot, unde a fost câteva voturi cu apel nominal, să nu poată deputații să-și explice votul prin intermediul unei declarații. Ar trebui să ne mai gândim, să reflectăm asupra acestei injustiții, pentru că această regulă, de fapt, e nejustificată. Trebuie să se permită posibilitatea deputaților să-și explice voturile prin declarații. După cum ați spus, după cum ați spus, aceasta este o regulă uh, din regulile de procedură, dar luăm uh, notă de obiecțiile noastre. Trecem la rezoluția privind Mauritania. Votăm rezoluția în întregul său. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum rezoluția privind Sudanul. Moțiune comună a șapte grupuri politice. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Votăm rezoluția astfel amendată, vot cu apel nominal, votul de deschis. The vote is closed. Votul este închis. And it is adopted. Se adoptă. Now we move to a motion for a resolution by 92 MEPs Acum uh, trecem la uh, moțiunea de rezoluție a 92 de membri privind uh, aplicarea unei scheme de tarife vamale generalizate, preferințe tarifare generalizate. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm rezoluția astfel amendată. Avem nevoie de majoritate calificată. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. And it is adopted. Se adoptă. Nu, mă scuzați, este respinsă pentru că aveam nevoie de majoritate calificată. Următorul punct, rezoluția privind acordurile de finanțare. Vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Înainte de a trece la următorul punct, de pe ordinea de zi. Dați-mi voie